și anume declarații ale Consiliului și ale Comisiei referitor la Cuba. Aș dori să urez bun venit domnului ministru, domnului comisar. Aș dori să lansăm următoarea noastră dezbatere. Mai întâi cuvântul reprezentantul Consiliului. Mulțumesc, doamnă președinte. Moartea lui Orlando Zapata a fost un situație extrem de negativă, un fapt care nu ar fi trebuit să se producă niciodată și pe care nu dorim să-l mai cunoaștem niciodată pe viitor, nici în Cuba, nici în altă țară. Angajamentul Uniunii Europene și al instituțiilor sale este de a uh, condamna toate faptele care reprezintă încălcări ale drepturilor omului. Și trebuie să ne asigurăm că astfel de evenimente nu se vor mai întâmpla niciodată. Acesta trebuie să fie angajamentul Uniunii Europene. Uniunea Europeană care are o anumite valori, printre care apărarea drepturilor omului, libertățile fundamentale, toleranța, pluralismul. Acestea reprezintă, de fapt, esența însăși a Uniunii Europene. Și acolo unde există încălcări ale acestor drepturi, drepturi universale, Uniunea Europeană trebuie să le condamne cu voce tare. Și am făcut acest lucru în ceea ce privește Cuba, în momentul în care am semnalat îngrijorările noastre, pesimismul nostru referitor la lipsa de progrese în materie de drepturile omului în Cuba. Și am spus că am cerut, am uh, cerut cu tărie ca prizonierii politici să fie eliberați. Încă mai există în jur de 200 de prizonieri de conștiință, prizonieri politici și de opinie în această țară. Mulți dintre ei au o sănătate fragilă. Mulți dintre ei fac greva foamei și până la urmă am văzut că domnul Zapata a murit. Uh, e vorba aici de apărători ai drepturilor omului în Cuba. Și noi am condamnat toate aceste încălcări și am condamnat și faptul că uh, domnul Orlando Zapata a decedat. Aici e vorba de un eveniment care ar trebui să atragă atenția guvernului. Uh, guvernul este cel care este responsabil de prizonierii politici. Însă, politica Uniunii Europene referitoare la Cuba trebuie să meargă și mai departe. Are nevoie de mai multe elemente. Dacă îmi permiteți, aș dori să subliniez câteva dintre ele. Mai întâi, dialogul politic. Un dialog politic cu instituțiile din Cuba, cu autoritățile din Cuba și cu ansamblul societății civile, care, bineînțeles, trebuie să cuprindă și dosarul drepturilor omului. Apoi, cooperarea pentru dezvoltare față de Cuba, care este de fapt o exprimare a solidarității față de poporul cubanez. Și apoi trebuie să încurajăm uh, practica democrației pe scară largă în viața de zi cu zi. Iată elemente fundamentale din, care trebuie să facă parte dintr-o politică. O politică care are un destinatar foarte clar și anume poporul cubanez. Bunăstarea acestuia, condițiile sale de viață și drepturile sale fundamentale. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Are acum cuvântul uh, domnul comisar the commission deeply regrets the death of mr orlando zapata. comisia regretă uh, moartea domnului orlando zapata și circumstanțele în care a avut loc ea. aș dori de asemenea să mi exprim îngrijorarea cu privire la ceilalți prizonieri politici din cuba. cu toții din, uh, cei din această sală avem această senzație de frustrare după moartea domnului Zapata. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că astfel de lucruri nu se vor mai întâmpla niciodată în Cuba sau în orice altă țară. Uniunea Europeană sprijină valorile democrației, drepturilor omului și libertăților fundamentale. Încercăm să promovăm aceste, aceste valori după ce uh, chiar pe continentul nostru am avut uh, încălcări ale acestora Uh, de curând. Drepturile omului nu au frontiere. Este un principiu care, face parte, care este parte integrantă din dialogul, dialogul nostru cu toți partenerii din Europa și din exteriorul ei. Să construim angajamente, nu o politică de constrângeri. Asta este angajamentul nostru față de Cuba, adoptat în 1996 într-un document. Este motivul care a făcut Consiliul să renunțe uh, în 2003 la uh, măsurile diplomatice impuse uh, Cubei pentru a permite utilizarea la maxim a instrumentelor prevăzute în documentul din 1996 acel, acest lucru a permis uh, num, a, uh, a, uh, la numeroase state membre să reia activități în Cuba. Acest lucru reflectând rolul foarte important jucat de către cooperarea pentru dezvoltare în Cuba. În acest moment, în Cuba, lipsa de acțiune ar fi cea mai proastă alegere pentru credibilitatea Uniunii Europene în calitatea ei de actor global. Miza nu este numai credibilitatea noastră, ci și capacitatea noastră de a fi prezenți în Cuba. Eu cred cu fermitate că singura cale de a merge înainte este de a adânci dialogul politic ce are loc deja și să continuăm cooperarea cu Cuba pentru a îmbunătăți viețile cetățenilor cubanezi cooperarea cu Cuba nu a fost niciodată suspendată de către Uniunea Europeană. De ce? Pentru că dezvoltarea nu ține de sprijinirea unui guvern, ci ține de sprijinirea populației. Viziunea noastră a fost întotdeauna că cooperarea pentru dezvoltare este un element important pentru uh, relațiile cu Cuba. Proiectele din Cuba, be, uh, beneficiarii proiectelor din Cuba sunt exact uh, Uh, populația de acolo prin uh, reconstrucție, de exemplu, după uragane, uh, prin asigurarea siguranței alimentare. Sprijinim activități ce nu țin de stat. Nu există finanțare din partea Comisiei Europene care să fie administrată de către uh, guvern sau de către instituțiile de stat. Acești bani sunt uh, administrați numai de ONU sau de ONG-uri locale. Este foarte important ca Uniunea Europeană să continue să, um, ad, să um, satisfacă necesitățile de bază ale populației din Cuba prin uh, diferite metode și instrumente. Găsirea echilibrului corect între deschiderea uh, către dialog, sprijinirea populației cubaneze prin cooperarea pentru dezvoltare și reafirmarea principiilor noastre este sarcina care ne așteaptă în viitor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Trecem la vorbitorii din partea grupurilor. Primul va fi domnul Sala Franca din partea grupului PPE. Cuando mi grupo politico pidió la Mulțumesc, domnule președinte. În momentul în care grupul meu politic a cerut să se includă pe ordinea de zi acest subiect, n-am făcut acest lucru pentru a sublinia erorile de multe ori uh, imposibil de corectat făcute de cei care sunt inamicii libertății, ci pentru a transmite un mesaj foarte clar. Am cerut acest lucru pentru că Parlamentul European este instituția unde democrația europeană poate în final să-și uh, ridice uh, vocea și să-și exprime solidaritatea cu cei cei care în Cuba luptă, trăiesc și mor ca și Orlando Zapata pentru libertate. Așa cum a amintit domnul comisar, poziția comună a Consiliului încă mai este în vigoare și este o poziție onorabilă pentru că cere eliberarea imediată și fără niciun fel de condiții a prizonierilor politici. E o poziție coerentă pentru că cere respectarea drepturilor fundamentale și cere ca valorile uh, să fie uh, noastre, valorile europene de democrație să fie incluse pe agenda uh, din Cuba și nu să se preia alte valori precum uh, cele valabile în China. Nu uitați că în 2005 plenul Saharov a fost acordat asociației Damas de Blanco și uh, vă amintiți că aceste femei spuneau tuturor că nu trebuie să existe niciun fel de ură în suflet. Spuneau tuturor că trebuie să dea dovadă de compasiune. Mi-aduc aminte că și uh, s-a, afirmat faptul că premiul Saharov este un premiu pentru cei care uh, luptă pentru libertate. De multe ori sunt voci care nu pot fi auzite altfel decât prin intermediul acestui premiu. Uh, și noi cred că ne-am îndeplinit misiunea, ne-am îndeplinit datoria în momentul în care am acordat acest premiu în 2005. Bineînțeles, nu l-am putut salva pe Orlando Zapata, dar cred că putem să facem ceva. Putem să ascultăm vocile celorlalți uh, din Cuba, care, celorlalți apărători ai libertăților din uh, Cuba. Nu uitați că aici e vorba de 500 de milioane de cetățeni europeni care trebuie să devină prin vocile lor un ecou clar față de cei care luptă pentru libertate în uh, Cuba. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc și din partea socialiștilor, domnul Ianes Barnevo Garcia, două minute. Grazie, președinta. E... Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte al Consiliului, domnule comisar, Niciodată nu mai trebuie să permitem ca liniștea noastră, tăcerea noastră să devină complicitate față de uh, uciderea libertăților. Niciodată nu mai trebuie să permitem ca o persoană care luptă pentru drepturile sale și pentru drepturile cetățenilor săi să moară în închisoare sau în alt loc, fără ca nimeni să afirme în mod clar că trebuie găsită o soluție. Domnul Orlando Zapata Tamayo, un cetățean de 42 de ani, uh, care cerea doar o îmbunătățire a condițiilor sale uh, de viață în uh, închisoare, a murit după 80 de zile de greva foamei. A murit pentru că a cerut respectarea drepturilor omului. A fost maltratat, a fost umilit, a fost uh, torturat de către autoritățile din închisoare și a, a fost un adevărat prizonier. Știm că mai există și alți activiști, alți prizonieri de uh, opinie care se află în aceeași situație și care traversează acum o perioadă de greva foamei. E vorba de Guillermo Ovilia. Ei bine, E vorba de domnul Guillermo Farinas. Știm că am cerut cu toții să existe în Cuba o tranziție către democrație, către respectarea deplină a drepturilor fundamentale. Uh, să nu ne lansăm acum într-o discuție care ne-ar putea diviza dacă trebuie sau nu să menținem această poziție comună. Haideți să ne concentrăm pe tema cea mai importantă și anume să salvăm anumite vieți, să protejăm drepturile fundamentale. Și după o perioadă de reflexie pe care o vom uh, face cu seninătate, vom vedea care va fi politica noastră viitoare vis-a-vis de Cuba. Uh, această temă are o valoare adăugată importantă. Grupul meu politic dorește să obțină un consens nou în materie de drepturile omului în acest Parlament. Să putem afirma mai mult ca niciodată că uh, dreapta din Parlamentul European nu se va mai înclina în fața imperialiștilor. Trebuie să, uh, să nu se mai spună niciodată că socialiștii și democrații din, uh, din uh, Parlamentul European ar fi complici ai dictaturii socialiste. Toate aceste afirmații sunt false, iar victimele tuturor celor care vor să ucidă libertatea, ei bine, acestea așteaptă din partea noastră să fim uniți, să le susținem fără niciun fel de condiții cauze la, cauza lor. De aceea, doamna președinte, în final aș dori să mulțumesc uh, domnului Salafranca, care a negociat acest text în numele ppe ului uh, domnului Romeva Iruedan din partea Verzilor și doamnei Weber din partea ALDE, precum și tuturor celorlalți colegi care au participat la aceste negocieri care au fost dificile, care au fost complicate, dar care s-au încununat de succes. Și în final aș dori să mulțumesc președinției spaniole, prin rotație, domnului Zapatera, pentru susținerea de care a dat dovadă, tocmai pentru a uh, încununa de succes această rezoluție pe care o dezbatem private. Weber. În numele grupului ALDE, doamna Weber, un minut jumătate. Thank you, Madam Chair. Colleagues, on behalf... Vă mulțumesc, doamna președinte. Stimați colegi, în numele grupului meu politic aș dori să exprim uh, condoleanțe familiei domnului Orlando Zapata Tamayo, care a plătit cel mai mare preț pentru convingerile sale el a fost o inspirație pentru activiștii pentru drepturile, om, drepturile omului din Cuba și din afara ei timp de mulți ani. Ne exprimăm îngrijorarea cu privire la situația, la drepturilor, situația drepturilor omului în Cuba. Să fim sinceri, această situație nu s-a îmbunătățit și mulți disidenți, pașnici, jurnaliști independenți și activiști sunt uh, închiși pentru că își doresc, pentru că își reclamă dreptul de uh, a vorbi liber și de a se exprima. În același timp, ONG-urile nu au voie să lucreze pentru că guvernul le controlează. În timpul acestei dezbateri există o serie întreagă de uh, activiști uh, pentru drepturilor, drepturile omului care sunt în greva foamei, acest lucru fiind uh, foarte îngrijorător, mai ales având în vedere deteriorarea sănătății domnului Farinias. Cuba a uh, ignorat solicitările Uniunii Europene de a elibera toți prizonierii politici. De aceea, cred cu convingere că uh, Parlamentul European ar trebui să solicite Uniunii Europene să utilizeze toate instrumentele posibile pentru a îi sprijini și a-i proteja pe cei care luptă pentru o Cuba uh, democratică. Domnul Roeda, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu doresc să adresez condoleanțe familiei domnului Zapata. Dincolo de opinia pe care o are fiecare referitor la Cuba, este evident că e un fapt teribil, care trebuie să fie condamnat și cu siguranță merită și o, o, o reflexie mai aprofundată. Trebuie să dăm dovadă de coerență. Este ceea ce cerem în această rezoluție și anume ca persoanele care sunt întemnițate din motive politice să fie eliberate și nu numai în Cuba, ci peste tot în lume. Este absolut necesar ca noi să cerem acest lucru și trebuie să o facem indiferent, așa cum spuneam, indiferent de unde anume se află acești prizonieri. Aceasta, acest lucru face parte din acordul nostru. De asemenea, trebuie să cerem eliberarea imediată a prizonierilor politici din Cuba și să amintim o situație delicată a anumitor persoane care uh, urmează exemplului uh, domnului Zapata și care se află uh, de asemenea într-o grevă a foamei, Guillermo Varinias. Trebuie să nu instrumentalizăm acest caz pentru alte chestiuni, așa cum spunea colegul meu, care ar putea să fie până la urmă periculoase. Trebuie să ne amintim faptul că există foarte multe procese care se află deja lansate, care funcționează și în niciun caz nu ar trebui să cedăm tentației și anume să ne întoarcem la vremuri din trecut, povești din trecut, să le recuperăm și să le instrumentalizăm. Pentru că știm cu toții care sunt consecințele unor astfel de atitudini. De aceea, dacă suntem de acord și anume să nu se repete situaii precum cea a domnului Orlando Zapata, ei bine, trebuie să acționăm împreună tocmai pentru a evita ca pe viitor aceste lucruri să nu se repete. Ne dorim o democratizare și o normalizare a situației. Mulțumesc și acum în numele ECR, domnul Cozusnic, două minute. Pani předsedající, eh, vážené kolegyně, vážení... Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi, tak ne-a întristat foarte tare deces, vestea decesului domnului Sapata uh, Tamayo, Sapata și de aceea dorim să-i adresăm condolențe întregii familii. Eu m-am născut în 1971, adică exact în punctul culminant al instaurării regimului comunist. A fost, să spunem, o perioadă foarte grea pentru țara mea, o perioadă de teroare. Experiența țării mele cu ideologia ei comunistă inspiră cetățenilor din Cehia o mare solidaritate cu poporul cubanez. Suntem de aceea foarte sensibili când auzim astfel de știri atât de triste din Cuba. Însă, după 40 de ani, după Revoluția cubaneză, regimul totalitar din Cuba în continuare își aplică sloganul socialism o moarte, socialism sau moarte. De aceea nu merită niciun strop de toleranță. Moartea domnului Zapata Tamayo să nu fi fost în zadar și trebuie să trezească poporul cubanez uh, și și să-l simuleze către o rezistență în fața acestui regim. În țara mea, Pavel Vonc a fost ultima victimă a terorii comuniste, a decedat într-o închisoare comunistă și, din păcate, după un an și jumătate, regimul s-a prăbușit. Să sperăm că acesta va fi, că domnul Sabata uh, va fi ultima victimă a regimului cubanez și că poporul acesta se va elibera. În orice caz, atâta vreme cât nu va exista o eliberare reală a prizonierilor politici, cât nu vor exista alegeri libere și nu vor fi reforme structurale care să permită îmbunătățirea nivelului de trai pentru toți cetățenii cubanezi, atâta vreme, spuneam, nu va fi posibil să ne gândim la o deschidere a dezbaterii pentru a uh, schimba poziția Uniunii Europene. Mulțumesc și acum domnul Meier, două minute grupul meu bineînțeles deplânge decesul prizonierului orlando zapata și acest prizonier ca în orice alt uh, stat e bine răspunderea pentru un, un astfel de destin revine statului guvernului deci noi deplângem acest deces și nu suntem de acord cu instrumentalizarea pe care o face acest uh, parlament cu privire la drepturile omului azi dezbatem mâine votăm N-am evocat lovitura de stat din Honduras. Ar trebui să fim singurul parlament care a, uh, suntem singurul parlament din lume care nu a condamnat lovitura de stat din Honduras, care nu a condamnat torturile de acolo. Deci vedeți că nu împărtășim aceeași filozofie, pentru că depinde foarte mult de care stat e vorba, de care drepturi ale omului e vorba și așa mai departe. Acum o săptămână s-a descoperit în Columbia o o groapă comună unde am putea, unde se pare că au fost 50.000 de cadavre care au fost îngropate. Știm că astăzi se discută, mâine se votează, dar ce se întâmplă cu victimele civile? Spre exemplu, în Afganistan. Ce se întâmplă cu uh, persecuțiile din Sahara Occidentală? Ei bine, haideți, haideți să nu cădem în această capcană a ipocriziei. Ceea ce mie mi se pare interesant și fundamental este să stabilim o relație, o relație veritabilă cu Republica Cuba, în așa fel încât să putem aborda toate subiectele, drepturile omului, situația din închisori, o relație la pertu pentru că aici e nevoie de o poziție comună pe care să o menținem față de Cuba. Nu există niciun alt o altă țară din lume care să poată beneficia de o astfel de poziție, nici China, nici Vietnamul. De ce? De ce cu putem avea această atitudine cu Cuba și de ce nu cu China? Eu cred că președintele Consiliului a exprimat în mod clar o întrebare și anume când anume se va pune capăt acestei poziții comune, care pentru mine reprezintă un adevărat obstacol, poate obstacolul cel mai evident pentru a ajunge la o posibilitate de dialog deschis, clar și cinstit cu partenerii noștri din Cuba, în așa fel încât să avem cu toții de profitat de pe urma unei astfel de relații veri. Partea neafiliaților, domnul Molzer, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Moartea disidentului Zapata și uh, închiderea uh, blo- uh, doamnei Sanchez, care ținea un blog, încalcă uh, ceea ce ne-am propus, ne arată că trebuie să continuăm politica pe care am început-o mai de mult. Uh, situația prizonierilor politici nu s-a îmbunătățit absolut deloc. Ei nu au uh, libertățile de care s-au bucurat uh, frații Castro în momentul în care ei au fost în închisoare. Cuba nu mai este în stare nici măcar să își uh, satis- să satisfacă nevoile de bază ale populației sale. Chiar și cei din China comunistă duc o viață mai ușoară pentru că pot singur să își uh, câștige pâinea. Probabil că utilizarea calculatoarelor uh, uh, și a unor softuri nu este ceea ce și-a închipuit lumea când Obama promitea îmbunătățirea situației în Cuba. Dar cred că trebuie să sprijinim inițiativele europene în Cuba și să sperăm că uh, și să luptăm pentru ca uh, sistemul comunist uh, să devină mai lejer. Mulțumesc, domnul Iaroslav Valesa, pentru două minute. Dziękuję, pani przewodnicząca. Drodzy... Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi prieteni, tragedia morții acestui prizonier de conștiință, domnul Orlando Zapata, reprezintă o dovadă în plus că regimul Castro nu ține absolut deloc cont de apelurile internaționale la protejarea drepturilor omului și de asemenea, este o sfidare la adresa celor care luptă pentru democrație. Această moarte atât de tragică are valoare de simbol. Ea reprezintă un strigăt de ajutor și ne este un semnal pentru operațiuni eficiente din partea diplomaților internaționali care uh, să se să uită totuși să ia legătura cu unii politici care nu vorbesc cu disidenții și nu țin cont de opinia publică din Cuba. Doamnelor și domnilor, trebuie să facem eforturi, presiune asupra regimului Castro și să cerem eliberarea imediată a celor care sunt condamnați la ani grei de închisoare pentru opiniile lor. În ultimii ani, Uniunea Europeană a dorit să-și modereze poziția față de Cuba, în sensul că a abolit sancțiunile impuse acestei țări, sperând că astfel va transmite un semnal de încurajare pentru respect respectarea de standarde democratice. Din păcate, decesul lui Orlando Zapata a arătat cât de naivă a fost această politică și cât de ineficientă și deci nu trebuie să fie continuată. Mâine vom vota rezoluția care încheie dezbaterea de astăzi trebuie să fie un mesaj foarte clar din partea noastră, un mesaj de opoziție cu privire la încălcarea drepturilor omului și la tratamentele inumane la care sunt supuși prizonierii politici se încalcă libertăți elementare în Cuba și trebuie să dăm dovadă de solidaritate cu poporul cubanez, să fim vocea celor care nu se pot apăra singuri. Mulțumesc foarte mult și acum dăm cuvântul timp eh, doamne Emin Boscur timp de 3 minute. Dank u wel, voorzitter. Het tragische lot van Orlando Zapato. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Moartea tragică a domnului Orlando Zapata a dus la indignare în întreaga lume. Era dânsul era într-o situație uh, disperată și nu a văzut niciun fel de altă situație decât să intre în greva foamei. Condițiile îngrozitoare ale uh, închisorii uh, îi se păreau mai rele decât moartea, dar ce a făcut pentru a ajunge la închisoare? Pur și simplu a avut o altă părere decât guvernul. Asta nu este o infracțiune, nu te face un trădător sau un criminal. Uh, iar moartea sa nu este un, uh, in, un uh, eveniment uh, singular. Uh, jurnalistul Farinias este de asemenea în greva foamei și există alți uh, prizonieri politici uh, care uh, sunt în pericol. Ce se va întâmpla cu domnul Farinias? Va trebui și el să moară pentru drepturile omului? Există aproximativ 200 de uh, prizonieri politici în Cuba la ora actuală. A închide oamenii pentru uh, convingerile lor încalcă prevederile Convenției pentru Drepturile Omului. Facem apel la Cuba să elibereze în mod direct și uh, necondiționat acești uh, prizonieri politici. Un guvern nu poate să controleze gândurile populației sale. Chiar dacă îi închizi pe oameni Ideile nu vor dispărea, ele vor continua să supraviețuiască. Orice încercare de a face, de a uh, scăpa de aceste idei uh, nu va avea niciun fel de succes. Cuba trebuie să intre în dialog cu oamenii care au opinii diferite. Numai dialogul este o cale spre progres. Asta este ceea ce Cuba îi dato- le datorează cetățenilor săi. Cetățenii cubanezi merită democrație și respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Moartea domnului Zapato nu trebuie să uh, fi fost în zadar. Uniunea Europeană trebuie să facă tot ceea ce îi stă în putere pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului în Cuba. Nu este o chestiune ce ține numai de pol- uh, prizonierii politici, ca domnul Zapata, ține și de uh, apărătorii drepturilor omului, care trebuie să-și poată face munca. Autoritățile din Cuba trebuie să aibă grijă de populație. Nu trebuie să-i aresteze pe oameni pur și simplu și să-i trateze ca pe infractori. A, a, le, a lipsi pe oameni de libertățile lor fundamentale este o uh, infracțiune. Doamna Bilbao Barandica, un minut. Defender los derechos humanos hoy es condenar... Mulțumesc, doamna președinte. Uh, Apărarea drepturilor omului astăzi este de fapt o, o luptă plină de, de, de dificultăți. Trebuie să cerem eliberarea prizonierilor și trebuie să lansăm discuții cu autoritățile din Cuba, în așa fel încât uh, democrația să poată exista în, în Cuba. Există prizonieri de conștiință, există prizonieri de, opinii, de opinie. Sunt probleme cu libertățile fundamentale. Poate că a, uh, această situație poate să înfricoșeze pe unii. Însă întotdeauna trebuie să ajungem la un dialog și nu la întemnițare. Un dialog cu autoritățile, cu prizonierii. De aceea, ideile, sentimentele pe care uh, unii încearcă să le uh, opreseze, să le pună capăt, acest lucru nu se poate realiza și ar trebui să știe acest lucru. Protagoniștii Revoluției cubaneze care au pus capăt regimului Batista, ei bine, ar trebui să știe deja acest lucru. Drepturile omului nu pot fi negociate, nu sunt o marfă de negociat. Parlamentul European are dreptate când spune că trebuie să fie respectate drepturile omului peste tot în lume, în Afganistan, în Palestina, în uh, țara bască, în Honduras, peste tot. Acesta trebuie să fie angajamentul nostru de astăzi și pe mai târziu. Mulțumesc, doamna Bilbao, și acum are cuvântul domnul Poreba. Un minut. Szanowna Pani Państwo, Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Cred că toți cei prezenți aici sunt de acord că dictatorii comuniști și corupți nu permit niciun fel de schimbări în bine în Cuba. Statul polițienesc al fraților Castro distruge libertatea cetățenilor și îi lipsește de orice fel de șansă la o viață decentă. Firește că în mâinile cubanezilor stă viitorul lor, însă ei ne-am putea să jucăm un rol important în acest sens. Ar trebui să facem demersuri pentru eliberarea prizonierilor politici. Aceasta este o primă condiție pentru orice fel de dialog politic cu Cuba. Ar trebui să sprijinim activitățile ONG-urilor, să asigurăm respect pentru drepturile omului și acces la o presă independentă și la internet, promovarea schimbărilor democratice ar putea reprezenta o zonă în care să conteze legăturile transatlantice, de aceea am putea coopera cu uh, Statele Unite și putem pune la punct o strategie pe termen lung pentru Cuba, pentru că nu putem accepta la nesfârșit starea de fapt. Avem nevoie de o viziune pe termen lung a reconcilierii democratice. Mulțumesc, domnule Poreva, și acum doamna Ilia Figueiredo. Un minut. Domnule președinte, este debat está a demonstra, mai o vez, a existența. Mulțumesc, doamna președinte. Iată, vedem din nou că există sta duble standarde în Parlamentul European. Aceeași majoritate care nu a dorit să uh, Um, condamne lovitura de stat din Honduras și care a ignorat um, moartea multor persoane din alte părți ale lumii, uh, este acum uh, pe cale să negocieze un acord cu oameni uh, care au um, făcut aceste lovituri de stat. Bineînțeles că deplorăm moartea domnului Zapata în spital după greva foamei, dar Uh, sincer deplorăm și această dezbatere. Acceptăm aceste sancțiuni și uh, embargoul financiar impus uh, de către Statele Unite, dar Statele Unite au în uh, închisorile lor cinci persoane care au încercat pur și simplu să își apere țara. Nu se poate să avem uh, relații cu Cuba numai pe baza interesului comun. Trebuie să normalizăm relațiile cu Cuba. Să sperăm că acest lucru se va întâmpla sub președinția spaniolă. Domnul Sonic, două minute, vă rog. Pamiętamy słynne zawołanie Fidela Castro, socjalizm albo śmierć Mulțumesc, președinte. Trebuie să ne amintim ce spunea Fidel Castro. Ori socialism, ori moarte. Dar se pare că acum nici măcar această alegere nu mai există. A mai rămas numai moartea. Și vedem că asta a fost destinul patriotului cubanez Orlando Zapata Tamayo. Se pare că Castro a pierdut total noțiunea socialismului, a compromis-o pur și simplu și că în Cuba nu mai există niciun fel de altă posibilitate de exprimare. Uh, mi-a fost uh, rușine în momentul în care a existat o, o vizită în Cuba, s-a oferit o cooperare, dar nu s-a organizat nicio întâlnire cu, cu, cu disidenții, cu cei care au opinii diferite. Uh, de asemenea, nu au existat uh, alegeri democratice. Prizonierii de conștiință și de opinie încă mai sunt în închisoare. Acum dumneavoastră propuneți o politică față de Cuba. Dar precondițiile necesare sunt următoarele, și anume eliberarea prizonierilor, restaurarea drepturilor și a libertăților civile. Este foarte interesant acest lucru și noi ar trebui să discutăm despre asta în mod deschis, pentru că există mai multe posibilități, mai multe căi pentru a deveni un regim democratic. Există o metodă Există metoda poloneză, există metoda română, unde scenariul a fost total diferit și uh, mult mai dramatic. Noi am evitat acest lucru. Mă întreb ce va alege până la urmă Cuba, uh, care va fi calea sa. Uniunea Europeană trebuie să contribuie în mod activ la uh, democratizarea acestei țări, acestei regiuni și asta este și poziția Parlamentului European. Mulțumesc, domnule Sonic, și acum domnul Richard Howitt. Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând, dați-mi voie să îmi exprim și eu uh, condoleanțele uh, pentru moartea domnului Zapata și îngrijorarea cu privire la ceilalți activiști care au intrat în greva foamei în semn de protest. Parlamentul European trebuie să reitereze apelul la eliberarea uh, tuturor prizonierilor politici din Cuba, 55 Uh, conform uh, Amnesty International, și 200 uh, conform unor, alte surse. Amnesty International nu a fost invitată în Cuba de 19 ani și ar trebui să poată să viziteze Cuba. Ar trebui să solicităm Cubei să stabilească uh, Um, dată fix, o dată fixă pentru, înaltul, pentru vizita înaltului reprezentat al ONU uh, pe probleme de uh, tortură, domnul Manfred Hovac. Sancțiunile impuse din 1962 sunt încă în vigoare, dar uh, uh, salut faptul că președintele Obama a luat măsuri pentru a permite cetățenilor, cubane, uh, cetățenilor americani să călătorească în Cuba și să trimită bani acasă. Sprijin ideea unui dialog politic între Uniunea Europeană și Cuba și restabilirea cooperării între Comisia Europeană și Cuba. Salut faptul că BBC-ul a primit acces în Cuba de curând Însă îmi exprim dezamăgirea cu privire la faptul că în Consiliul uh, pentru Drepturile Omului al ONU, Cuba uh, a pierdut ocazia de a uh, ratifica cele două convenții cu privire la drepturile omului și uh, nu a permis uh, vizitarea și evaluarea independentă a închisorilor sale. Trebuie să rămânem fermi în Um, activitățile noastre și în dorința noastră de a, uh, de a întâlni membrii ai societății civile uh, cubaneze. Trebuie să insistăm de fiecare dată când mergem în Cuba să putem face acest lucru. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnului Michel pentru un minut și jumătate. Uh, mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, domnule ministru. Moartea uh, lui Orlando Sapato Tamayo reprezintă o dovadă foarte clară a condițiilor dramatice pe care le are absența libertății. Firește că acest lucru nu ar fi trebuit să se întâmple și suntem obligați să denunțăm menținerea în închisoare a prizonierilor de conștiință, cerem eliberarea lor și nu putem să ne băgăm peste o peste o putere politică, deși aceasta refuză să accepte aceste argumente. Convingerea mea este că totuși nu putem să ne lipsim de virtuțile unui dialog politic care este din ce în ce mai mult expresia cea mai concretă a valorilor noastre europene. Relațiile între Cuba și Uniunea Europeană sunt foarte complexe și de multă vreme au de multe ori la bază, să spunem, o adevărată orbire care a dus uneori la situații de uh, rigiditate foarte puternic în dialog politic. Știm cu toții că astăzi Cuba este la un moment hotărător, un moment de cotitură în istoria sa și sunt convins acum că niciodată că ne-am înșelat dacă nu am exploatat progresele fiele și modeste unui dialog consistent și hrănit de legături culturale și lingvistice. Uniunea Europeană este, fără îndeală, unica putere politică în stare să-i convingă pe cubanezi că această izolare în care s-au afundat este sinucigașă și că nu poate să-i ducă decât la un destin dramatic. Nu putem să ne derobăm de la această răspundere răspundere care ne revine, și anume aceea de a continua dialogul fără să pierdem din vedere cazurile cele mai dificile, fără însă a practica ceea ce mi se pare că este, să spunem, o, un dublu standard. Mulțumesc, domnule Michel, și acum are cuvântul domnul Migalski, timp de un minut președinte. libertatea în cuba va câștiga într o bună zi va exista acolo democrație va exista acolo economie de piață uniunea europeană nu își dorește într-adevăr să răstoarne acel regim, nu, dar își dorește să se, să, să ajute poporul cubanez să schimbe acest regim. Experiența din Polonia demonstrează că acest lucru se poate realiza. Ne putem pune la dispoziție expertiza noastră în acest domeniu și totul va trebui să fie făcut pentru ca fondurile europene să fie considerate, să fie utilizate în mod corect. Deci, pe viitor, Copiii lui Orlando Zapata, care a fost atât de des menționat aici în, în, în acest parlament, să sperăm că acești copii vor reuși să meargă în mod liber pe străzile din Havana. Mulțumesc, are cuvântul domnul Mastalka, un minut. Paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, jsem původním povoláním lékař a vím, jak je těžké za... Sunt medic de profesie și știu cât de greu este să salvezi o viață de om și regret Uh, ori de câte ori aud de o viață umană care a fost pierdută și de asemenea sunt alături dumneavoastră când deplângeți moartea lui uh, Orlando Zapata. Am citit și eu proiectul de rezoluție ale grupurilor politice. Din păcate însă mai spun ce am spus și în urmă cu puțină vreme cu ocazia dezbaterii uh, cu privire la situația drepturilor omului în Asia Centrală. Am spus la vremea respectivă că este uh, greșit că ne asumăm o vină dacă nu respectăm tradițiile istorice și culturale ale țărilor din această lume și dacă nu respectăm și rezultatele pozitive pe care aceste țări le obțin. Și acest lucru este valabil și pentru Cuba. Pentru a îmbunătăți situația din Cuba, trebuie să purtăm un dialog echitabil la care să participe și să fie dispuse să participe și autoritățile cubaneze. Astfel vom putea îmbunătăți drepturile economice și sociale în Cuba. Să nu uităm că în ciuda situației sale economice complicate, Cuba este în primul planul țărilor care ajută pe ceilalți. Cu ocazia dezastrului din Haiti, am constatat că au făcut acest lucru. Să nu ne pripim să-i condamnăm. Mulțumesc, domnule Mastalca, și acum are cuvântul domnul Mario Mauro, timp de două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că nu e caz să țin discursuri exagerate când spun că astăzi sau mâine, mai ales când vom vota, vom scrie o pagină demnă în istoria acestui Parlament. Și o scriem această pagină pentru că odată, lăsând deoparte, deoparte prejudecățile pe care le avem uh, unele formațiuni față de altele, vom ajunge să ne plecăm în fața misterului și tristeții morții unui om și să acceptăm ceea ce este adevărul. Și anume, ce scriem în această rezoluție? rezoluție, să scriem lucruri care să pot, care ar putea părea aparar, alimentare luate de bune, care de fapt însă se cât se poate de adevărate. Să scriem că nu există libertate în Cuba, să scriem că nu există democrație în Cuba, să scriem că viața e viață și că nu trebuie să omori un om. S-ar putea să vi se pară un lucru evident, însă ani de zile au fost necesar pentru a depăși aceste prejudecăți și să ajungem să recunoaștem un lucru care nu jignește credința politică a nimănui, ci pur și simplu ne face să recunoaștem acest element, element de bază uh, de la care se poate porni într-un dialog. Noi, de fapt, nu trebuie să ne derobăm, trebuie să ne uh, evităm acest dialog cubanez și trebuie să avem în vedere că un dialog adevărat pornește tocmai de la adevăr și adică de la nerecunoașterea dreptului persoanei, persoana ca fiind centrul al realității. Și nu-i vorba vorba doar de strângeri de mână și de simpatie. E nevoie de măsuri corespunzătoare, astfel încât guvernul Castrei să-și piardă orice speranță de a obține orice fel de angajamente și compromisuri, astfel că încă o dată această problemă a drepturilor omului să nu mai pare pentru ei o problemă nerelevantă sau secundară. Parlamentul a profitat de ocazie și bine a făcut. Nu a profitat de ocazie în altul reprezentant, care îi reamintesc astăzi, cum i-am spus și azi de dimineață, faptul că totuși Cuba Libre nu-i doar numele unui cocktail, el strigătul, e strigătul nostru din inimă, pentru că ne dorim democrație și ne dorim libertate în Cuba. Merci, Mauro. Parole... Mulțumesc, domnule Mauro. Și acum are cuvântul doamna Muniz de Urcheza. Mulțumesc, doamna președinte. Socialiștii europeni regretă profund moartea lui Orlando Zapata și regretă profund situația prizonierilor de conștiință. Cerem eliberarea acestora și o cerem cu tărie. moartea lui Orlando Zapata este un fapt lamentabil, dar poate că reprezintă un punct de plecare pentru restaurarea drepturilor omului în Cuba. Noi trebuie să lucrăm în acest sens, să colaborăm cu autoritățile din Cuba pentru a avea aceste drepturi fundamentale. Iar pentru asta trebuie să încercăm să modificăm aplicăm poziția noastră comună, care ne împiedică să avem un dialog veritabil cu autoritățile cubaneze. Ele sunt cele care au posibilitatea de a modifica situația drepturilor omului pe această insulă. Poziția comună, de fapt, nu este comună, pentru că o parte din statele membre ale Uniunii Europene au relații bilaterale active cu uh, um, autoritățile din Cuba. E nevoie de un dialog politic. Această poziție comună este un obstacol în calea acestui dialog politic și um, trebuie să putem promova principiile noastre de bază și anume libertățile fundamentale și democrația. Și e un instrument periculos, un instrument cadu care a fost adoptat acum câteva vreme. Dar acum suntem 27 de state membre. Situația din lume a schimbat. Da? Statele Unite au început să dialogueze cu autoritățile din Cuba. Au, există oarecare flexibilitate în ceea ce privește imigrația. Vedeți că s-au lansat anumite dialoguri cu autoritățile uh, din Cuba. Și având în vedere aceste schimbări, este evident că în Uniunea Europeană avem nevoie de un instrument care să ne permită să fim eficienți și eficienți în ceea ce facem noi cei mai bine, și anume promovarea drepturilor omului. Avem nevoie de acest instrument pentru relațiile externe pentru a putea uh, încheia acorduri cu țări care deocamdată nu îndeplinesc cerințele uh, minime pentru respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Printre aceste țări se numără și Cuba. Și putem face acest lucru printr-un angajament clar, printr-un uh, acord internațional. Dacă nu vom avea acest dialog, atunci nu știu cum vom găsi o ieșire demnă din impas. Trebuie să ne servească drept Uh, exemplu uh, guvernul spaniol, care are o poziție constructivă și exigentă uh, și care a cerut în mod clar eliberarea unui număr considerabil de prizonieri de conștiință și de opinie. Și aș dori să vă amintesc o idee și anume ceea ce se poate pedepsi prin fapte nu trebuie neapărat să fie pedepsit numai prin cuvinte. Aici e vorba de restaurarea drepturilor omului în Cuba, asta o putem face doar împreună cu autoritățile din Cuba. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamna Moniz și acum are cuvântul domnul Tremosai Balcells. Muchas gracias, señora presidenta. Queridos colegas. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Îmi aduc aminte de primăvara neagră din 2003, când 50, peste 50 de uh, disidenți au fost acuzați uh, de a fi spione Statelor Unite și au fost pur și simplu aruncați în închisoare, întemnițați și soțiile acestor 50 de prizonieri s-au, uh, au întemeiat o asociație numită Damas de Blanco și au avut o activitate foarte intensă în favoarea libertăților fundamentale. Dar vă amintesc că în momentul în care Damas de Blanco au primit premiul Saharov în 2005, nu au putut să obțină vizele necesare pentru a ieși din Cuba și pentru a veni la uh, Parlament să-și primească premiul. Aici se spune că mai există în Cuba încă 200 de prizonieri politici, din care 22 sunt jurnaliști. Cuba se află uh, printre ultimele state în uh, clasamentul mondial în ceea ce privește uh, um, întemnițările de jurnaliști. Ei sunt cei care au cei mai mulți jurnaliști întemnițați. Știți că uh, Guillermo Farina s-a început o grevă de, a foamei pentru că dorea să uh, protesteze împotriva abuzurilor. Așa a făcut și Orlando Zapata Tamayo și, în fina, Tamayo și în final a murit după această grevă a foamei. Parlamentul European dorește să-și exprime toată solidaritatea cu familia lui Orlando Zapata și dorește să încurajeze în lupta lor pentru drepturile fundamentale și libertățile fundamentale. Trebuie să condamnăm regimul castrist, mai ales în cadrul președinției prin rotație președinția spaniolă, o președinție care ar trebui să fie mult mai activă pentru a apăra drepturile fundamentale occidentale în Cuba. În final, dragi colegi, profit de ocazie pentru a cere eliberarea imediată și fără condiții a tuturor prizonierilor politici din Cuba. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc. Care cuvântul acum domnul Mijan Mon? Două minute. Între principiile obiective din uh, acțiunea externă, se regăsește democrația și drepturile omului. E vorba de articolul 21 din tratat, care se aplică și relațiilor cu Cuba. Din păcate, în ultimii cinci ani, acțiunile Consiliului au fost făcute doar pentru a corecta linia adoptată în 2003, când uh, în Cuba situația a fost foarte gravă. Au avut loc uh, deplasări ale ministrilor de externe către această insulă. În iulie 2008 s-a renunțat la programul din 2003. Chiar și un șef de stat s-a deplasat recent la Havana. Regretabil, responsabilii politici care au mers în Cuba nu au găsit o clipă pentru a se întâlni și cu dizidenții care astfel se simt marginați. Între timp, represiunea a continuat, nu au avut loc schimbări, nici reforme, însă dialogul cu Cuba s-a menținut. Acum suntem cu toții îngroziți de moartea crudă a domnului Orlando Zapata, deținut politic. După cum știți, guvernul spaniol a repetat că dorește să elimine poziția comună. E vorba de sprijinirea democrației, așa cum, trece articol, așa cum cere articolul 21 din tratat. De asemenea, poziția comună a fost reconfirmată recent de cei 27 de miniștri în iunie 2009. Deci nu avem cum să schimbăm această poziție comună. Prioritatea este să cerem eliberarea imediată și fără condiții a tuturor deținuților politici din Cuba și din America Latină. Aceste țări sunt occidentale și Occidentul se caracterizează prin demnitatea omului și respectarea drepturilor omului. Și aș vrea să-i remitesc Consiliului că în iunie 2009 s-a spus că viitorul cu Cuba depinde de drepturile omului, de progresele în acest domeniu. Po- poate cineva să afirme că în acest domeniu s-au făcut progrese între timp? Vă mulțumesc, domnule Mian. Are cuvântul acum domnul Masip Hidalgo, un minut. Istoria mă va ierta. Un tânăr avocat s-a răzvrătit împotriva tiraniei, împotriva blocadei uh, din partea SUA. Și istoria îl va ierta. Însă Parlamentul European, cel mai mare spațiu de libertate și democrație din lume condamnă dictatura din Cuba, încălcarea drepturilor omului, faptul că nu există milă față de deținuții politici, exiliații sunt uh, disprețuiți, judecata istoriei este clară. Cu această rezoluție, noi, deputații de toate ideologiile, suntem alături de poporul cubanesc care luptă. Trebuie evitată uh, această represiune brutală de care suferă acest popor. Poetul Raul Rivero spunea în poezia sa Havana. La amargura, las ruinas de la patria están seguras. Tranquilos, compañeros, ya nos vamos. Vă mulțumesc, domnule Masip Hidalgo. Îi dau cuvântul domnului Provera, un minut. Încă una volta le... Mulțumesc, doamnă președinte. Încă o dată, opțiunea făcută de către regimul comunist din Cuba ne pune în fața cu o dilemă, dacă este sau nu posibil dialogul, continuarea dialogului cu acest regim. De ani de zile, Parlamentul European solicită autorităților cubaneze să facă reforme pentru a asigura respectarea drepturilor omului. Însă trecerea puterii din mâinile lui Fidel Castro în cele ale fratelui său Raul nu a asigurat această reformă democratică și nici eliberarea uh, prizonierilor politici. Moartea lui Orlando Zapata după o grevă a foamei de 85 de zile arată că acest regim are o natură opresivă din punct de vedere ideologic. Parlamentul European a asigurat asistență financiară pentru Cuba, 150 de milioane de euro. Rezultatele însă nu sunt foarte bune. Această contribuție ne-a, n-a permis regimului decât să continue pe aceeași cale. Trebuie să spunem că relațiile cu Havana, inclusiv ultimele ameliorări, trebuie să se lege de îmbunătățiri reale din punct de vedere al drepturilor omului pentru toți cetățenii cubanezi, inclusiv uh, eliberarea imediată a prizonierilor de conștiință. Nu putem propune un ultimatum, dar putem să cerem uh, schimbarea acestui regim opresiv care uh, susține în continuare o ideologie moartă. Mulțumim, domnule uh, Provera. Urmează acum catch de ai și, în primul rând, îi dau cuvântul domnului Galer. Wir sollten den Menschen in Kuba, aber auch dem Regime ein konkretes Angebot machen. Locuitorii din Cuba și regimul din Cuba trebuie să primească o ofertă în locul status quo actual să pregătim tranziția la democrație uh, mai întâi cu eliberarea tuturor prizonierilor politici, a deținuților politici. Statele Unite ar trebui să um, suspende sancțiunile economice care sprijină și nu subminează regimul. Apoi se există discuții cu reprezentanți ai mișcărilor pentru drepturile omului din Cuba împreună cu autoritățile cubaneze. S-a văzut în Europa Centrală că trebuie să lăs, lași ceva, o poartă deschisă pentru cei de la guvernare după moartea vechiului regim. Noi, în Uniunea Europeană, ar trebui să sprijinim acest proces, cum am făcut și în Europa Centrală, ceea ce ar ajuta pe cubanezi, ar stabiliza regimul și ar însemna un nou gen de relație cu SUA, care ar fi posibil în locul unei repetări ai sistemului pre-Castro. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor. Domnul Ferreira, doamnă președinte, regretăm moartea domnului Orlando Zapata. Indiferent de motivația dumnealui, ceea ce s-a întâmplat a fost groaznic, însă asta nu ar trebui să fie un pretext pentru a mm, organiza niște campanii inacceptabile împotriva Cubei și poporului cubanez. Indiferent de cum înțelegem opțiunile acestui popor, acestea trebuie respectate. E dreptul suveran al poporului cubanez de a-și hotărâ destinul și organizarea politică a statului. De aceea condamnăm orice formă de ingerență sau atacuri, inclusiv uh, blocajul criminal în care este blocată Cuba de 50 de ani. De asemenea, postura logică, poziția logică a Uniunii Europene ar trebui să fie o normalizare a relațiilor cu Cuba. Nu avem cum să discriminăm această țară și acest popor și mai ales nu acceptăm fățărnicia de care dă dovadă Parlamentul în multe privințe. Nu putem avea această politică fățarnică. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Lopez Isturiz. Vă mulțumesc. Mă adresez mamei lui Orlando Zapata și, a celor care au, și celor care au suferit pentru libertate în Cuba. Nu sunt siguri. Parlamentul astăzi, prin această rezoluție, vreau să mulțumesc autorilor și tuturor partidelor care au semnat-o. Deci, prin această rezoluție, partidul, ă, Parlamentul vorbește pe un singur glas împotriva dictaturii. Aici începe sentința de moarte internațională asupra acestui regim. Cu toții condamnăm clar moartea domnului Orlando Zapata, însă pe lângă această declarație vrem să fim vigilenți pentru a obține eliberarea tuturor deținuților politici în mod necondiționat. Drepturile omului sunt încălcate în mod constant în această insulă, iar Partidul Popular European și alte grupuri politice, sunt sigur, vor lupta pentru a menține poziția comună a Uniunii Europene. Nu vom transmite semnale confuze, ci vom arăta clar cum vrem să vedem un vis împlinindu-se, o cubă democratică. Toate conștiințele, toată conștiința planetei acum știe ce s-a întâmplat și sperăm că vom avea în sfârșit o Cubă liberă cât mai repede cu putință. Doamna Messner. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Cred că nu este foarte greu să discutăm despre încălcarea drepturilor omului în altă parte. Trebuie arătăm uh, foarte clar aceste lucruri. Orlando Sabata Tamayo a murit în urma uh, grevei foame și sunt și alții care sunt în greva foame. Trebuie să vedem acum totuși ce putem face mai departe. S-a spus, pe de o parte, că nu trebuie să discutăm deloc cu Cuba pentru că nu acceptăm regimul de acolo. Alții, printre care și domnul Ferrera, au spus că ar trebui să-i lăsăm pe cei din Cuba să ia singur hotărârea cu privire la ce doresc să facă. Însă în momentul în care se încalcă drepturile omului și oameni mori, nu putem să stăm cu mâinile în sân. De aceea suntem cu totul îndreptățiți să analizăm noile propuneri pe care le avem în față, inclusiv uh, propunerea doamnei Gala. Trebuie să ne gândim uh, foarte bine ce putem face pentru a combate încălcarea drepturilor omului. Mulțumim. Uh, ne scuzați pentru diferența care apare pe ecran, este o problemă tehnică. Are acum cuvântul domnul Obermal. Mulțumesc, domnule președinte. Discutăm azi despre moartea tragică a domnului Zapata, în consecință și de relațiile noastre cu Cuba. Trebuie să constatăm că până în prezent ideea pe care o avem ține o idee oarecum machiavelică. De o parte cubanezii, să zicem, răutăcioși de partea Uniunii Sovietice, pe de altă parte cei buni, ceilalți buni care lucrează în serviciul Statelor Unite. Și astfel poporul cubanez se confruntă cu problema foametei, între altele. Cred că dacă moartea aceasta trebuie să aibă un sens, trebuie ca acest caz să fie tratat cu seriozitate, nu să lăsăm să treacă pur și simplu. Trebuie să fie clar demersul nostru, trebuie să ne îndepărtăm de vechile abordări și să facem în așa fel încât să ne angajăm într-un dialog față în față, să abordăm să putem discuta cât mai rapid de o Cuba liberă și democratică. Mulțumim. Urmează domnul Svensson. Tack, fru talman. I närmare 50 år... Mulțumesc. În ultimii 50 de ani, embargoul comercial impus de Statele Unite ale Americii a afectat poporul cubanez, creând uh, sărăcie și represiune. Și foarte mulți de aici sprijină ideea acestui embargo. Cred de asemenea că mulți știți că Human Rights Watch, într-un raport din 2009, a recomandat ridicarea acestui embargo, embargo mă scuzați. De asemenea, dictatura cubaneză trebuie să elibereze toți deținuții politici. Dacă nu o fac, ar trebui să folosim un embargo mai inteligent folosit uh, recent în ultima vreme și anume îngățarea de active, de investiții străine în țara respectivă și impunerea de restricții de călătorie. Bineînțeles, uh, țările mai mari și Uniunea țările democratice importante și Uniunea Europeană ar trebui să, sus, să sprijine o astfel de idee. Deci nu știu ce credeți despre această propunere venind din partea Human Rights Watch. Mulțumesc, doamna Zaborsk, care cuvântul. Euh, Mulțumesc, Mulțumesc. Eh, trebuie să ne opunem încălcărilor eh, drepturilor omului. Este o prioritate pentru noi. Deținutul politic Orlando Zapata a murit deoarece a intrat în greva foamei. În momentul de față, un alt deținut politic este în greva foamei ca protest pentru situația și altor deținuți. Guvernul spaniol a venit cu o soluție și anume să-i propună azilul politic. Pe mine m-a uimit această soluție din partea Spaniei, țară care deține președinția Uniunii Europene. Situația deținuților politici e foarte gravă în Cuba și de aceea, domnule comisar, vă rog să luați legătura cu această țară Crucea Roșie Internațională, de asemenea, ar trebui să-i poată vizita pe deținuții politici din această țară pentru a putea evalua starea sănătății acestora. La Guantanamo a fost posibil, de ce nu în Cuba. Vă mulțumesc. Doamna Urtman, ultimul vorbitor. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, auch ich spreche mich für die Einhaltung der Menschenrechte aus in Europa. Stimați colegi, doamnă președinte, eu sunt uh, pentru drepturile omului pretutindeni în lume, în lume, inclusiv în Cuba, iar decesul domnului Zapata este o modalitate tragică de a atrage atenția asupra unei situații inacceptabile. Avem nevoie de o declarație clară care să sprijine drepturile omului, indiferent de situația politică. Mulțumim. Acum va avea cuvântul domnul Lopez Carido în numele Consiliului. <clears throat> Señora Presidenta. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dezbaterea care tocmai a avut loc pe marginea situației uh, din Cuba, în legătură cu situația prizonierilor de conștiință, dezbatere organizată din cauza decesului uh, unui deținut politic, Orlando Zapata. Deci această dezbatere a oglindit un lucru și anume că foarte multe grupuri politice, foarte mulți deputați sunt de acord și asta se va vedea clar, sunt convins, mâine la votul pe marginea acestei rezoluții în urma dezbaterii de azi. Și cred că atitudinea Parlamentului coincide cu cea a Consiliului și a Comisiei, ceea ce consolidează, fără îndoială, Uniunea Europeană în dialogul atât de necesar pe care trebuie să-l poarte cu Cuba. Obiectivul este ca situația poporului cubanez să se îmbunătățească. Suntem cu toții de acord că ar trebui, că trebuie să intervenim și să ne exprimăm de fiecare dată când sunt încălcate drepturile omului. Este un principiu uh, care s-a văzut uh, clar astăzi aici și e clar. Și de asemenea trebuie să aplicăm aceeași măsură în toate situațiile. Deci de fiecare dată când sunt încălcate drepturile omului trebuie să intervenim. Asta ține de personalitatea noastră. De data aceasta intervenim în legătură cu Cuba și cerem să fie eliberați toți prizonierii de conștiință care încă există în această țară și cerem de asemenea să se respecte drepturile omului. Dar nu ne oprim aici. Trebuie să trecem la acțiune, să obținem niște rezultate clare care să îmbunătățească condițiile de viață de acolo și care să înleznească eliberarea deținuților uh, politici. în anumite cazuri s-au înregistrat progrese deoarece există un element fundamental din politica UE față de Cuba și anume dialogul politic cu această țară, dialog care, din fericire, cred eu, a fost reluat recent. Grație acestui dialog, terminând cu sancțiunile care nu aveau niciun rost, deci grație acestui dialog politic am reușit ca în momentul de față să putem face ce nu putem face din 2003 încoace și anume să discutăm cu autoritățile cubaneze în legătură cu prizonierii de conștiință. Și, bineînțeles, această evaluare la care v-ați referit unii dintre dumneavoastră a rezultatului acestui dialog va trebui să se facă periodic. Anul acesta va trebui evaluat acest proces. Îmi amintesc acum de intervenția domnului Mauro, a lui, a lui Luis Ianes, a domnului Luis Michel. Ați spus cu toții cât de important este acest dialog, această cooperare, uh, cât de important este să se vadă autoritatea morală a Uniunii Europene pentru a putea dialoga cu Cuba și pentru a putea obține progrese, Dar ce la urmă urmei de asta e vorba. De aceea salutăm acordul majoritar la care s-a ajuns în Parlamentul European pe marginea situației drepturilor omului din Cuba. Totul se rezumă la un mesaj. Deși suntem în continuare deschiși dialogului cu Cuba, Uniunea Europeană va cere în continuare eliberarea tuturor deținuților politici și va cere respectarea drepturilor civile și politice a cetățenilor. <clears throat> Ale cetățenilor. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru a încheia dezbaterea. Domnul comisar Pibalks. Doamnă președinte, distinși deputați, cred că discuția de astăzi a dovedit încă o dată că această chestiune a drepturilor omului și democrație, Parlamentul European este întotdeauna în prima linie. De asemenea, Comisia care nu va tolera niciodată încălcările drepturilor omului și ale democrației, ceea ce înseamnă că va rămâne o piatră unghiulară a politicii noastre, nu doar pentru că în aceasta constă puterea noastră, ci considerăm că dacă avem păreri ferme, acesta trebuie să fie făcută cunoscută. După cum știți, Baza activității noastre cu Cuba va fi continuarea poziției comune din 1996, care prevede baza și pentru a o schimba ar trebui să existe niște schimbări esențiale în drepturile omului în Cuba. În același timp, dialogul constructiv care a început în anul 2008 dă niște semnale pozitive. N-aș spune că am atins niște progrese deosebite, dar pe anumite direcții au existat progrese și cred că trebuie să continuăm pe acest drum. De asemenea, să ne întâlnim în continuare cu reprezentanții ai societății civile. Comisia va face o trimitere la concluzia Consiliului când este cazul. Întâlnirile cu societatea civilă va face parte din vizitele la nivel înalt. Vom încerca să facem acest lucru. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Am încheiat dezbaterea. În concluzia acestei dezbateri am primit șapte propuneri de rezoluție și declar dezbaterea închisă. Ședința se suspendă până la ora 18, când o reluăm pentru întrebări adresate Consiliului.